Okay, good afternoon, um, everybody. Uh, welcome at our uh, afternoon uh, meeting. Bună ziua, dragi colegi. Bun venit la întâlnirea noastră de după masă. Avem pe ordinea de zi o dezbatere comună în ceea ce privește amendamentele de compromis pentru directivă și regulament uh, pe marginea e-card. Avem 130 de amendamente care s-au prezentat la regulament și 185 la directivă. Um... Și am avut deja o reuniune a raportorilor din umbră pentru discuții. Înainte de a intra în detalii, doresc să dau cuvântul lui Morten Lockegaard, raportor pentru directivă. Și aș dori să îi mulțumesc lui Martina Svarisas am înțeles că este ultima reuniune la care vei participa la IMCO, deci mulțumesc pentru tot ce ai făcut, eh, pentru secretariatul nostru. Suntem convinși că ne vom întâlni pentru că vei merge la Business Europe, deci eh, ne vom întâlni, dar eh, vei avea o altă funcție. Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi. Doresc acum să dau cuvântul lui Morten Lockegaard, care este raportorul pentru directivă. Morten, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să comentez amendamentele, vreau să subliniez de ce ne aflăm aici. Mai avem cale lungă până ce să avem o piață unică perfect funcțională mai ales dacă e să discutăm despre piața unică digitală. E nimerit să subliniem în cadrul acestei dezbateri că e de datoria noastră să luăm în serios acest subiect. De dragul IMM-urilor, în mod special și în general, de dragul economiei europene. Cardul electronic pentru servicii ne oferă o oportunitate de a îmbunătăți piața unică, de a simplifica procedurile pentru care să fie și mult mai sigure. Cred că asta ne dorim cu toții. Când am început să analizăm propunerea comisiei, a fost foarte clar că e nevoie de mai multă claritate. cred că toată lumea e de acord după reuniunile pe care le-am avut și după amendamentele care au fost depuse. Vreau să mulțumesc colegilor mei de la PP și EFDD care au depus amendamente foarte constructive. Ca și proiectul de raport, fiecare amendament are menirea de a oferi mai multă claritate, de a sublinia toate procedurile pentru service provider și pentru autoritățile din statele membre. Cred că dacă unim toate aceste elemente, va fi ușor să găsim compromisuri pentru că ne dorim același lucru, să avem o piață mai bine funcțională, piață unică. Regret că stânga politică, din echipa de negociere cel puțin, a depus doar un singur amendament. Din păcate, asta înseamnă că aceste grupuri nu contribuie deloc la îmbunătățirea pieței unice. mă întorc la amendamentele mele. Concret, am depus propriile amendamente. Amendamentul uh, 182. Statele vor putea să verifice informația. Asta este neintrucerea cardului pe ușa din dos. De aceea ne propunem un termen de două săptămâni pentru ca statul membru să furnizeze informația solicitată. Acest proces ar putea Uh, dura de patru ori două săptămâni, deci în total 8 săptămâni. Deci... Apoi amendamentul 206, adică amendamentul 38 care va fi retras și care va fi înlocuit cu acesta. Când un stat membru respinge o cerere pentru cardul electronic, service providerul are două săptămâni termen de reacție, nu doar una singură. E-cardul este în interesul lor, deci service providerii vor uh, răspunde și nu vor tergiversa procesul. Câteva comentarii pe amendamentele celorlaltor grupuri. Sunt mai multe posibilități de compromis. Salut ambiția PP-ului la extinderea dom um, domeniului de aplicare și la barierele de reglementare. Sunt de acord cu ambele tabere, PP și FTD, care au depus amendamente și au subliniat că detașarea lucrătorilor, principiul țării de origine, eh, nu sunt parte a acestei propuneri. Mai multe amendamente susțin principiul once only, o singură dată, iar cardul electoral trebuie să fie mereu actualizat. Ce urmează ca negociere? Elaborăm amendamente de compromis multe chestiuni tehnice și deci vom avea și o reuniune tehnică. Subliniez că ușa mea e mereu deschisă, sunt deschis în fața oricărei propuneri de îmbunătățire a textului în avantajul mediului antreprenorial european. Mulțumesc! Mulțumim, Morten! Voi vorbi și eu în calitate de raportor, dar pe regulament. În primul rând, subliniez un aspect. E un dosar pe care nu trebuie să-l tratăm cu ușurință, pentru că este relevant pentru piața internă. Și e clar că nu putem avea altă abordare decât una constructivă de dragul pieței interne. Astăzi aș vrea să mulțumesc ALDE, PPE și FTD pentru amendamente constructive. Ne-am ocupat de acestea, am avut deja Uh, reuniuni cu raportorii din umbră pentru a vedea cum putem îmbunătăți raportul în baza amendamentelor depuse. Sunt convinsă că multe amendamente aduc o valoare adăugată textului. Am făcut așadar tot posibilul pentru ca mare parte din acestea să fie avute în calcul și să fie incorporate în amendamente de compromis. Acum, câteva detalii despre amendamente legislația nu intră în coliziune cu alte acte normative în ceea ce privește chestiunile sociale, um, domeniul muncii și așa mai departe, detașarea lucrătorilor. Uh, au fost depuse amendamente în acest sens și sublinează exact acest lucru. Mai sunt și um, amendamente bune depuse care uh, sporesc capacitatea de control pentru țara gazdă, ceea ce este foarte important pentru noi, fiindcă e bine să fie controle la acest nivel. Mă gândesc la amendamentele domnului Schwab sau ale doamnei Ana Maria Corața Bild. S-a făcut referire inclusiv la optima, optimizarea definiției statului uh, gazdă ca să nu existe neînțelegeri. Apoi, în ceea ce privește calificările profesionale, vrem claritate și acolo. Aici au apărut o serie de amendamente utile pentru a clarifica faptul că acest e-card nu aduce atingere directivei cu privire la calificările profesionale. Mai sunt și amendamente orizontale despre costurile aferente cardului electronic. Toată lumea trebuie să știe că acest card electronic nu trebuie să comporte uh, costuri adiționale și um, la nivel transfrontalier, este foarte important să fie avut în vedere uh, acest fapt. Și trebuie să vedem cum putem finisa lucrurile. Au fost depuse amendamente pentru a clarifica situația, iar aceste amendamente trebuie să rămână în text. Au apărut și amendamente cu privire la asigurări, dar aici mai sunt semne de întrebare. Unii vor să nu apară asigurările în text, alții vor uh, și atunci să fie și certificate de asigurare standardizată, alții sunt împotriva standardizării, deci va trebui, evident, să, să punem uh, osul pentru a avea un compromis. Să lăsăm să fie asigurări, eventual uh, cu o clauză de reformare, la nevoie. În orice caz, vom discuta cu raportorii din umbră. La nivel terminologic, e important ceea ce se întâmplă cu asigurările. Toată lumea a depus amendamente pentru a avea terminologia corectă. Noi întrebăm acum experții ca să știm care termen se cade a fi folosit în ce context. În ceea ce este clauza de revizuire, uh, au fost depuse și pe acest subiect câteva amendamente și, evident, va trebui să găsim și aici un compromis sau să încercăm Vom încerca să facem pachete de compromis pentru ca toată lumea să-și dea seama ce direcție trebuie să favorizăm. Aștept cu nerăbdare o cooperare constructivă cu uh, raportorii din umbră. Acestea fiind spuse, doresc să dau cuvântul raportorului de la Econ, domnul Palmieri, de la CESE, mă scuzați. Virginie a cerut această prezentare, prin urmare aveți la dispoziție 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul redactat de CESE este o analiză și ne concentrăm pe mai multe puncte din această propunere. De exemplu, țara de origine. Recunoaștem propunerea de a plasa responsabilitatea um, la țara țara gazdă ridică semne de întrebare, pentru că e pus un semnul de întrebare principiul consfințit uh, um, în uh, actele normative în vigoare. E important să vedem ce se întâmplă cu controlele care trebuie făcute în țara gazdă cu privire la protejarea interesului economic pe propriul teritoriu. ne uităm un pic la principiile cu privire la țara de origine. Ele sunt importante. Mereu putem face, putem să mergem în instanță, la CEJ și să vedem ce ne spun cei de acolo. Dacă, de exemplu, avem de-a face cu un laborator care întreprinde anumite activități în baza principiului țării în care e desfășurată activitatea și dacă astfel se emite un card electronic pentru servicii, atunci trebuie să vedem ce se întâmplă pe mai departe dacă în țara de origine se desfășoară activități similare cu cele desfășurate um, într-un alt stat membru de laboratorul respectiv. În momentul în care se emite un card electronic pentru servicii, acesta mai întâi ar trebui să parvină țării de origine. După care, pe o perioadă ă, nedeterminată. Este foarte important să privim lucrurile pe termen lung. Până se finalizează întregul demers, trebuie să ne asigurăm că oamenii pot să-și desfășoare activitatea. Este foarte important ca țara de origine să poată declara că un service provider este stabilit uh, în mod legal într-un anumit stat membru. Ne uităm un pic la uh, directiva 77 per 2014 și uh, ne dăm seama că aceasta este relevantă pentru Uh, servicii prestate într-un anumit stat membru. În baza acestui act normativ, va fi mai ușor să combatem dumpingul social și crearea de companii uh, de fațadă cu activitate frauduloasă. Mă uit la acest dosar și îmi dau seama că este foarte important să nu facilităm pe ușa din dos accesul la servicii infracționiste. Mă refer, de exemplu, la companiile cu răspundere limitată ca model de afacere. Avem acum sistemul IMI, uh, uh, sistemul pentru informații pe piața internă și există și um, o decizie în instanță care a ilustrat anumite probleme. Sunt în continuare anumite lacune în sistemul IMI. Este foarte important să uh, Uh, analizăm această situație. Noi trebuie să putem oferi cooperare optimă, să putem garanta cooperare optimă între statele membre. Prin urmare, este important să existe controle eficiente în țările în care se desfășoară activitățile economice pentru a garanta că sistemele existente sunt unele puse în relație complementară. Mulțumesc! De la PP, domnul Rozati și Ana Maria Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor de la PPE care au depus uh, în total 49 de amendamente. Asta arată că interesul este mare pentru acest dosar și este și justificat ne dăm cu toții seama, așa cum s-a spus, de potențialul care există aici. Potențialul unei piețe unice pentru servicii trebuie exploatat de plin. Și e loc de mai bine aici. Mulțumesc colegilor care au dat dovadă de o atitudine constructivă au depus amendamente la grupul meu și au depus celelalte grupuri, dar mă dezamăgesc grupurile care au decis pur și simplu să nu participe. Am depus amendamente referitoare la mai multe părți din text. În primul rând, vrem să armonizăm câteva definiții pentru a evita confuzia, pentru a oferi claritate textului, etc. Am depus un amendament care clarifică definiția uh, home member state, statul membru gazdă. Apoi uh, vrem să vedem ce se întâmplă cu cardul care să fie o probă în momentul în care uh, se efectuează controle. Vrem să clarificăm sensul e-cardului. Vrem ca acesta să devină un document cu relevanță care să ajute întreprinderile, mai ales IMM-urile, să poată furniza servicii. Iar apoi, statul gazdă ar trebui să beneficieze de câteva facilități, să extindă, de exemplu, perioada de examinare și verificare a datelor depuse. De exemplu, vrem să fie două săptămâni în fiecare stadiu al procedurii. Sunt colegi de la grupul EFTD care vor o extindere și mai mare. Noi suntem deschiși și chiar suntem pregătiți să susținem această idee. Iar uh, cererea la care trebuie depusă uh, trebuie să cuprindă și informații referitoare la cerințele de reglementare în vigoare în statul gazdă și ele să fie documentul în baza căruia service providerul să primească o imagine de ansamblu cu privire la ce se cere, care sunt criteriile pentru a putea începe activitatea într-un alt stat membru. Apoi, decizia statului gazdă de a interzice temporar sau permanent activitățile unui service provider, decizia aceasta trebuie să fie proporțională gravității potențiale încălcări. Trebuie respectat legislația din statul gazdă și dreptul statului gazdă de a modifica permisiunea de a furniza servicii. Dar noi dorim ca această decizie să se bazeze pe argumente valide din punct de vedere juridic. Sunt și sugestii de îmbunătățire procedurală și de reglementare. Aceste amendamente se referă de fapt la un singur domeniu. E vorba de cerințele uh, din anumite state membre cu privire la acționari în rândul service providerilor. E foarte mare diversitatea aici, în UE. exemplu, în unele state membre se spune că 51% din capitalul uh, unei întreprinderi trebuie să revină uh, membrilor din uh, organismele, de, din coțile directoare. Noi vrem să se țină cont de uh, barierele cele mai uh, des întâlnite în ceea ce privește implementarea unor cerințe uh, în acest domeniu. Apoi, subliniez că această propunere cu amendamente cu tot, nu aduce atingere normelor sociale, normelor de protecție la locul de muncă drepturilor lucrătorilor. Nu introduce în niciun mod principiul țării de origine. Încă o dată, statul gazdă poate mereu să controleze procesul de cerere de autorizație și uh, controlul este de plin. În concluzie, mulțumesc ambilor raportori, în special lui Morten Lockegard. Am apreciat buna cooperare pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumim! Ana Maria Corațabilt despre regulament. Mulțumesc! Darius Rozati și cu mine am lucrat cot la cot și deci susțin tot ceea ce a spus. Thank the co-rapporteurs for the Uh, am avut și o cooperare excelentă și cred că este datoria și responsabilitatea noastră atunci când este vorba de un regulament și o directivă să facem ceva, indiferent de propunerea uh, Comisiei, pentru a reuși. Și asta am făcut cu toate proiectele legislative și de aceea mi se pare oarecum ciudat că există un fel de zid ideologic uh, cu care ne luptăm și de altfel nu e uh, prima oară când nu ne place propunerea comisiei, dar ca întotdeauna încercăm să o îmbunătățim împreună și nu să utilizăm tot felul de tehnici uh, uh pentru a uh, amâna lucrurile când știm de fapt că există o singură modalitate pentru a arăta că nu e bine. Noi la PPE am avut o atitudine constructivă pentru a îmbunătăți propunerea. Nu ne-a plăcut încă de la început uh, ce a venit de la comisie, pentru că nu era destul de ambițios și nu uh, acoperea uh, barierele de reglementare, ci doar cele administrative. Însă pentru IMM-uri oricum este un pas înainte. Și ceea ce facem aici, dragi colegi, este să implementăm într-un fel directiva pentru servicii. Și asta vreau să spun și domnului Palmieri, invitatul nostru, pentru că, de fapt, uh, uh, este reflexul în oglindă al acestei directive. Deci nu se schimbă domeniul de aplicare, ci este felul în care după 20 de ani încercăm să implementăm, chiar dacă la minim, o legislație cheie care, din păcate, n-a fost încă implementată. Și ne gândim la câte locuri de muncă s-au pierdut în Europa tocmai din această cauză, din cauza faptului că această directivă n-a fost implementată. Sunt multe lupte ideologice aici și, de altfel, în prezentarea dumneavoastră și în prezentarea domnului Rosati ați spus același lucru ca și socialiștii, mm, practic uh, cuvânt cu cuvânt. Ceea ce am făcut noi prin amendamentele noastre a fost să ținem cont cu toată seriozitatea de îngrijorările legitime pe care le-au manifestat colegii de la socialiști, de la PPE, colegi uh, din toate grupurile naționale, ținând cont de toate sensibilitățile naționale și să facem ceva pentru acestea. Tocmai asta am încercat să facem. Cei care erau îngrijorați de posibilitatea de a introduce, de exemplu, Așa cum ați menționat uh, și dumneavoastră principiul uh, țării de origine, uh, cei care erau îngrijorați de dumpingul social, de faptul că dreptul suveran legitim al statelor membre de a legifera ar putea fi afectat pe piața muncii în ceea ce privește mediul. Am explicat că nu există nicio restricție în acest text și prin amendamente am încercat să clarificăm sau să schimbăm ceea ce nu era bine. Cred că niciunul dintre noi nu-și dorește să limiteze competența statelor membre, competența de legiferare în acest domeniu. Deci despre ce este vorba până la urmă? E vorba de un sistem uh, voluntar, deci pentru cei care doresc, pentru ca în statul membru, în limba ta proprie, în loc să uh, trebuiască să înțelegi 28 de sisteme diferințe și cerințe administrative uh, Uh, diferite, ceea ce este foarte greu pentru IMM-uri. Ai nevoie de o adevărată consiliere, deci de mulți bani pentru a pătrunde aceste sisteme atât de diferite. Deci poți să o faci în mod uh, în digital și eu am fost uh, raportor uh, din umbră pentru IMI, deci știu ce înseamnă, este o platformă digitală, bineînțeles că se poate îmbunătăți, dar este o platformă de comunicare pentru ca statele membre să comunice între ele și să facă verificările de rigoare pentru că în felul acesta statul membru gazdă are posibilitatea să facă controlul, să ceară să se facă control, să suspendeze sau să uh, revoce acest uh, e-card. Și asta nu înseamnă că statele membre pot face ce vor Um, există aici posibilități uh, extinse de control și sunt sigură că raportorul va putea răspunde în detaliu la îngrijorările dumneavoastră. Am să prezint un pic amendamentele mele și amendamentele din partea PPE-ului. Noi am dorit să includem și sectorul construcțiilor și nu ne dorim ca amendamentul 71 pentru excluderea sectorului construcțiilor să fie aprobat așa cum a propus uh, raportorul. Noi considerăm că situația de acum este foarte bună pentru uh, certificatul de asigurare care trebuie să fie menținut pentru că asta este important pentru IMM-uri, însă fără o formulă standardizată am prezentat amendamentul 116 tocmai pentru a ne asigura că legislația socială rămâne la nivel uh, național în ceea ce privește mediul uh, și toate celelalte nu vor fi afectate de către e-card. Iar în definiție am adăugat și am clarificat la articolul 3, de exemplu, uh, informația în legătură cu buna reputație și aici trebuie să finalizăm pentru că nu poți să știi rezultatul uh, unei proceduri care este în curs, deci doar cele care sunt finalizate pot fi luate în considerare pentru această bună reputație. Am făcut și o clarificare a definiției pentru uh, statul membru uh, gazdă. Comisia propune aceea de a include statele membre unde se primește aplicația pentru e-card și aceasta mai bine decât criteriul teritorial pentru furnizarea de servicii. Uh, pentru că, bineînțeles, trebuie să existe și o dovadă în ceea ce privește sediul legal al acelui furnizor de serviciu. Avem un amendament în ceea ce privește codul de identificare statistică pentru a specifica ce fel de activitate este afectată pentru statul membru gazdă. Și avem amendamente în care arătăm că furnizorul de servicii trebuie să dovedească că a existat o preautorizare pentru achiziția publică și un alt punct important pe care l-ați prezentat, domnul, uh, domnule Palmieri, pentru clauza de revizuire, am trecut de la 5 la 3 ani pentru posibilitatea de revizuire de către comisie și în felul acesta uh, controlul este și mai strict pentru a vedea dacă se dorește o îmbunătățire a legislației. Propunem, pe de altă parte, o evaluare reînnoită și ar fi uh, de preferat uh, o formulă standard pentru certificate. Un ultim punct. Aștept să cooperăm în continuare cu raportorul, uh, pentru că la ultima întâlnire a raportorilor din umbră am avut o ședință foarte, foarte bună. Chiar și cu FDD-ul am văzut că putem avea uh, reușită, deci sunt încrezătoare. Cred că putem ajunge la o majoritate largă pentru a îmbunătăți textul uh, în vederea plenarei. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, uh, doamna Virginie Rozier, raportor din umbră pentru directivă. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. De un an avem pachetul pentru servicii și ansamblul propunerilor legislative și non-legislative care au făcut progrese. Pentru unele am votat săptămâna trecută la plenară, cu excepția unuia, și anume directiva și regulamentul pentru acest e-card. Dacă nu s-au făcut progrese aici, probabil că într-adevăr e ceva în joc și că această propunere prezintă probleme deosebite. L-am auzit cu plăcere pe domnul Palmieri dar uh, uh, probabil că din mai multe surse am primit uh, același preaviz. Dacă ne gândim și la mm, ce ne-a spus CS, care reprezintă lumea mediului de afaceri și a partenerilor sociali, asta ne spune ceva legat de realitatea uh, problemelor pe care le prezintă această propunere. Există o unanimitate destul de rară a reprezentanților din partea mediului de afaceri, a companiilor, a partenerilor sociali, deci a sindicatelor, care sunt de acord în a refuza această propunere. Dacă ascultăm ce spun acești reprezentanți și cetățenii, e clar că poziția lor ar trebui să se facă auzită și aici la Parlament, pentru că printre comisiile care trebuie să-și dea avizul, două s-au pronunțat și în cele două cazuri s-a respins propunerea asupra e-cardului pentru servicii. Ceea ce nu ne surprinde, pentru că grupul nostru politic a cerut încă de la început o respingere a acestei propuneri, pentru că ea prezintă probleme structurale majore și de nesoluționat. soluționat. Cu toată bunăvoința noastră, o astfel de propunere atât de prost uh, făcută nu poate fi îmbunătățită. Și dacă vedem compromisurile care au fost propuse astăzi, uh, ele nu fac decât să accentueze și mai mult dificultățile, riscurile și problemele sau lacunele din propunerea inițială. Raportorul și câțiva dintre raportorii din umbră, într-adevăr, au spus multe lucruri pentru a ne convinge, însă, din păcate, uh, faptele sunt cu totul altfel decât uh, ceea ce ni se explică aici. Să vedem ce se întâmplă cu principiul țării de origine. Dacă avem o decizie care este luată de autoritatea competentă în țara de origine, în conformitate cu regulile țării de origine, e clar că principiul țării de origine este cel care se aplică. Dacă autoritatea țării de destinație uh, se aplică, atunci se schimbă complet logica pentru că trecem într-o logică complet uh, contrară pe baza unei logici complet uh, inverse, pentru că nu mai e vorba de autoritatea uh, destinatară, ci autoritatea țării de origine și principiul țării de origine trebuie să se aplice. Deci cred că regulile sunt foarte clare și nu cred că o săptămână în plus pentru a avea o obiecție prezentată de către autoritatea de, uh, destina- țării de destinație ar putea schimba principiul de bază și anume uh, principiul acestei directive și al acestui regulament și care este în totală contradicție cu spiritul și litera din directiva serviciilor, așa cum a fost adoptată în urmă cu aproape 10 ani de către Parlament. Dacă ne gândim la domeniul de aplicare, directiva pentru servicii, deci uh, se includ doar serviciile și nu avem probleme în domeniul fiscal, social sau alte reglementări care să uh, se, se refere la uh, interesele, la um, alte interese generale. În principiu, se dorea excluderea sectorului construcțiilor, din cauza propriilor sale specificități, deci uh, în funcție de sensibilități uh, specifice, probleme de concurență socială, risc de fraudă pentru anumite regiuni, utilizarea eventuală a unor uh, falși independenți, deci riscuri foarte prezente în acest sector și, uh, practic, uh, se dorea să se pună capăt acestor riscuri. Însă sectorul construcțiilor acum se întoarce în directivă, precum și alte sectoare de activitate care sunt uh, incluse, cum ar fi, de exemplu, sectorul asigurărilor. Ați spus-o chiar dumneavoastră dacă e vorba de construcții sau asigurări sau sectorul de securitate. Aceasta este împotriva avizului venit din partea acestor sectoare și, în plus, se includ acum uh, agențiile de ocupare și agențiile de securitate care nu apar în domeniul de aplicare al directivei pentru servicii. Ne spuneți că este vorba de implementarea și clarificarea acestei directive, însă acum apar domenii întregi care nu erau explicit prezente în această directivă. Domnul Rosati ne spune pe de altă parte că nu ne vom limita doar la autorizații așa cum au fost identificate în directiva serviciilor, ci vom avea și alte proceduri cum ar fi, de exemplu, uh, cele referitoare la forma juridică a companiilor, ceea ce depășește încă o dată domeniul de aplicare al directivei serviciilor. Deci, iată, o nouă formă de reglementare salbatică și de generalizare, uh, concurență la nivel intern, dumping social, dumping de reglementare, în sectoare de activitate care sunt destul de vulnerabile, pentru care ar trebui să ne îngrijorăm pentru a asigura o reechilibrare și a lupta împotriva dumpingului social, iar această propunere merge exact în sens invers față de ceea ce ne-am dorit noi uh, să realizăm în alte texte legislative. Un uh, uh, semnal de alarmă pentru că am văzut uh, că se dorește să se generalizeze principiul once and only. Controlorul pentru date europene și G29 vorbeau de colectare de informații și de schimb de informații, lucru care ar merita să se analizeze mai bine felul în care se respectă uh, datele cu caracter personal. Deci, iată, o serie de riscuri uh, care au fost prezentate pentru cei care erau prezenți uh, la propunerea inițială, care acum în propunerea de compromis s-au agravat și înțelegeți că în această condiție poziția grupului nostru practic este întărită, însă nu este doar grupul nostru, ați văzut că încă două comisii și-au dat avizul negativ, ceea ce reprezintă majoritatea comisiilor consultate. Prin urmare, cerem retragerea acestei propuneri care prezintă numeroase riscuri și prezintă uh, elemente care uh, intră în conflict flagrant cu textele legislative existente. Noi ne dorim, bineînțeles, implementarea pe deplin a directivei serviciilor, însă se dorește și respectarea unor condiții echitabile pentru toate companiile și respectarea intențiilor brațului de legiferare. Asta înseamnă uh, voință de echitate și de justiție socială, ceea ce noi susținem tocmai prin cererea de a respinge această propunere. Mulțumesc uh, și acum doamna Iaconsari, vă rog. <clears throat> Arvoisa puheenjohtaja, puhun, puhun suomea ja... Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în finlandeză. Voi face o corecție. Domnul Lökegaard hylkäämistä saman logiikan mukaan mm, itre ja... El uh, Uh, s-a vorbit despre um, avizul ITRE și s-a spus că există ideologii care susțin uh, atitudinea grupului socialist și nu despre asta este vorba aici. Sorry. what's the problem with the English translation? Is it okay now? Is it okay? Okay, apparently we can continue, so please. Sorry. Mm. Mä haluan vielä korjata sen väitteen, jota esit... Repet, doresc să îl corectez pe domnul Lockegaard și, pe, și o să o corectez pe doamna Corața Bild. Ei au spus că am ajuns undeva într-o fundătură, un blocaj ideologic. Nu e adevărat acest lucru. Există destule exemple care demonstrează asta, când Parlamentul și Comisia au adoptat legislație care nu a funcționat și trebuie să ținem cont despre problemele, de problemele acestei propuneri acum și nu când vom avea mintea de pe urmă. S-a spus că aceasta este o propunere proastă, nu o putem susține, există foarte multe îndoieli și atâtea lucruri care trebuie corectate, încât cel mai înțelept lucru ar fi să retragă comisia această propunere și să o luăm de la zero. Astfel, Comisia se poate concentra pe implementarea propunerilor existente, de exemplu, cardurile profesionale, directiva pentru servicii, punctele unice de contact. Toate acestea servesc acel, aceluiași obiectiv și încă nu au fost puse în aplicare de către statele membre. Sau Comisia se poate concentra pe propuneri care nu funcționează foarte bine în momentul de față. Doresc de asemenea să subliniez că țara de origine este cea care trebuie să controleze lucrurile. Există probleme reale. Am văzut de-a lungul întregului proces că majoritatea problemelor apar tocmai în industria construcțiilor și am avut o dezbatere la un moment dat cu privire la retragerea acestui domeniu din uh, uh câmpul de aplicare, dar uh, doamna Corața Bill dorește să îl reincludă, lucru care face lucrurile și mai dificile. Așadar, noi considerăm că această propunere ar trebui să fie retrasă. Suntem de acord cu avizele Econ și ITRE. Încă o observație. Avem un buletin informativ foarte drăguț și foarte interesant de citit, cu informații referitoare la acest dosar, dar am uitat să scriem în acest buletin că mai multe grupuri și partide au propus respingerea acestui pachet. E un detaliu, dar aș dori totuși să îl subliniez, pentru că buletinul nostru informativ induce publicul în eroare. Domnul Nicola Danti. Mulțumesc, doamnă președinte. Non sul contenuto che le motivazioni che hanno portato il gruppo dei socialisti e democratici. Nu mă voi referi atât de mult la conținut, ci la spusele colegilor socialiști și intervențiile de adineauri, mai mult decât uh, conținutul amendamentelor. Socialiștii au spus că noi suntem cei care nu dorim să cooperăm și să progresăm. Dar chiar am rucat foarte mult la acest dosar și la reuniunea coordonatorilor am purtat această discuție. Dacă este să progresăm, trebuie să vedem care este rădăcina problemelor acestui dosar, pentru că nu doar pe socialiștii deranjează unele lucruri. Și mă voi adresa acum colegei mele, Ana Maria, Domnul Feber a prezentat de la PPE niște amendamente. Și nu mi se pare că este unul dintre periculoși aceia de la stânga europeană sau uh, că ar avea veleități protecționiste. Este important să analizăm și aspectele politice și să fim realiști, așa cum am fost în grupul nostru. Trebuie să clarificăm lucrurile încă de la început și trebuie spus că acest dosar nu, dosar nu a respectat condițiile minime. Am mai prezentat amendamente la alte dosare dificile, am reușit să găsim compromisuri, întotdeauna lucrăm în spiritul compromisului, că așa suntem noi încă de la început. Am încercat să avem o uh, abordare diferită față de trimiterea textului înapoi la comisie. Și nu e ok să se spună că a fost vina noastră, că nu s-a mers mai departe. Am, am examinat amendamentele retroactiv, ne-am dat seama că poziția noastră este foarte clară și a fost așa din totdeauna. Și nu sunt ok acuzațiile de uh, uh, îndoctrinare ideologică. Domnul Juver. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu am uh, impresia că aș fi ceva revoluționar periculos, însă și eu am semnat un amendament de respingere și am făcut asta pentru că nu bănuiesc deloc raportorii că vor să reintroducă menționarea țării de origine. Însă, în realitate, Asta riscă să se întâmplă, să se întâmple după adoptarea textului eventuală. Multe state membre ar putea să conteste deciziile luate. Asta cred eu. Nu cred că a existat vreo voință prefăcută să introducem un uh, dispozitiv pe care nu-l vrea nimeni. În al doilea rând, cardul acesta va complica deja un subiect care este foarte complex deja vom cere statului de origine să facă el însuși interpretările tuturor legislațiilor naționale, care vor fi necesare uneori instrucției unui dosar. Ați discutat cu siguranță cu autoritățile dumneavoastră naționale pe diverse teme și se poate întâmpla ca chiar autoritățile naționale să întâmpine dificultăți în interpretarea legislației lor naționale și pe deasupra să mai cerem statelor să aibă uh, să formeze interpretări cu privire la legislația din alte state membre, mi se pare prea mult. Nu se poate așa ceva. Iată, deci, doamnă președinte, eu sunt pentru piața unică. Piața internă este o sursă de bogăție pentru Uniunea Europeană, fără îndoială. Dar de la asta până la a spune că acest e-card este cheia pieții interne, mi se pare puțin cam exagerat. Uh, putem să spunem asta în campanie electorală, dar nu în Parlament. Regret că nu înțeleg că în uh, această directivă nu se face referire la ghișeele unice um, și uh, am uh, dorit să folosim în continuare aceste, aceste ghișee. Așadar, cred că acest proiect, proiect nu va aduce niciun fel de îmbunătățiri, nu va face decât să fie costisitor pentru statele membre și să pună probleme politice. De aceea am, uh, aș vota pentru respingerea uh, acestui pachet. Doamna Gebhardt. Mulțumesc. Domnule Juvan, confirm că nu sunteți revoluționar, cum nu sunt nici eu sau alții din această încăpere, ci suntem eurodeputați care cântăresc foarte bine lucrurile pentru a structura piața internă în așa fel încât să fie foarte bună din punctul de vedere al calității, dreptului muncii, protecției la locul de muncă. Despre asta este vorba și trebuie să ne gândim de ce instrumente avem nevoie. Am arătat cu directiva pentru servicii că sunt căi decente pentru a crea piața internă. Dar implementarea nu decurge cu atâta succes în chiar toate statele membre și poate că ar fi o sarcină a Comisiei să se asigure și mai bine că există o transpunere pozitivă. Sunt aceste propuneri și tocmai de aceea am cosemnat amendamentul pentru că vrem să-i spunem Comisiei Europene că textul nu este gata și la un eveniment public am ascultat cum un reprezentant al comisiei a spus că e cusut totul cu ața albă și se vede pe text. Asta. Eu, ca eurodeputat, consider că este sub demnitatea mea să lucrez cu un asemenea text. Comisia Europeană ne-a prezentat, cu bună știință, un text atât de prost. E un text foarte prost, deci, care are niște lacune incredibile. Am încercat să clarific aceste puncte slabe cu comisia. Avem o serie de instrumente. Avem parteneri de discuție la Directiva pentru Servicii, avem cardul european profesional, din recunoașterea diplomelor, avem Solvit, avem sistemul IMI. Vom avea portalul digital, multe, multe instrumente. Și atunci întrebarea mea este, și până acum n-am primit niciun răspuns, dacă nu funcționează aceste instrumente, Nu este mai bine să le îmbunătățim? Să asigurăm funcționalitatea în loc să creăm un alt instrument, iarăși, care să genereze confuzie, mai ales în rândul IMM-urilor, pentru că ele nu vor mai ști unde, cui să se adreseze ca să poată supraviețui pe piața internă. Este prima mare întrebare care a rămas fără răspuns pentru mine. Asta este și motivul pentru care poate multe IMM-uri mă abordează. Nu doar din Germania, să știți, să nu credeți că discut doar cu cei din Germania. M-au abordat mai multe state europene și m-au întrebat sau mi-au spus că asta nu-i calea bună pentru ei. Cine se bucură? Marile întreprinderi. Ba, pentru marile întreprinderi ar fi chiar o simplificare, dar nu pentru IMM-uri. O a doua mare problemă este că creăm un nou pas de birocratizare în statele membre, cu costuri, cu tot. Domnul Juvan a chiar spus, foarte clar. N-are rost să reiterez eu. Mai întâi trebuie prelucrată legislația de către autoritățile publice în statele membre, în așa fel încât să fie totul utilizat și aplicat uh, cu bun simț. Și pe lângă toate astea, trebuie create autorități centrale care să comunice unele cu altele. Dar noi știm prea bine că nu în toate statele membre există aceste unități centrale. Deci este mai multă birocrație pentru statele membre, mai multe costuri care apar, dar nu neapărat cu o valoare adăugată pentru întreprinderi. E o birocratizare și asta arată chiar și anumite amendamente. Domnul Nistelrooy care nu este social-democrat, nu este de stânga, el a depus amendamente despre timpul de transpunere, prelungi, cu prelungirea de la 2 la 3 ani, tocmai fiindcă sunt atât de complex concepute toate regulile. La final, vreau să spun da pieței unice, dar cu o, o calitate ridicată a serviciilor, a protecției consumatorilor, a respectării dreptului muncii, niciun caz cu dumping social. E ultimul lucru de care avem nevoie pentru cetățenii europeni la ora actuală. Mulțumesc. Primul răspuns al colegei noastre, Ana Maria Corața Bild, pentru că a fost menționată explicit în câteva comentarii și apoi vom trece la uh, raportori. Mă bucur foarte mult că avem această dezbatere deschisă. Tocmai de asta ne aflăm aici. Mulțumesc, doamne președinte, că mi-a dat ocazia să clarific câteva chestiuni pe care le-am spus foarte clar de la început. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce urmează să spun. Avem nevoie de curaj politic în acest Parlament. Avem un clivaj foarte puternic între uh, estul și vestul Europei. Eu nu legiferez pentru Germania și Franța, eu legiferez pentru 28 de state membre. Asta unul. Deci puteți să mă citați. Mi se pare că există o problemă mare și am spus asta în discursul meu. ținem cont de sensibilitățile statelor membre. Întotdeauna am făcut acest lucru. Um, sensibilitățile acestea există întotdeauna, ori la un stat membru, ori la altul. Ținem cont și de sensibilitățile grupurilor politice în uh, realizarea amendamentelor de compromis. Însă, ce nu-mi convine este ideea acestei demonizări populiste că acest uh, card electronic este începutul sfârșitului Așa cum nu este adevărat că acest card este o soluție pentru absolut orice. Este un instrument micuț, simplu, bază voluntară, care îți facilitează viața și nu mi se pare că se justifică această demonizare a sa. Am zis și eu la început, în toate intervențiile mele, că propunerea inițială a Comisiei nu este bună. Și nu e. Nu e pentru prima dată când Comisia își diluează intențiile inițiale. Uh, doamnă președinte, credeam că eu trebuie să intervin. O să termin imediat pentru că trebuie să le răspund colegilor care m-au uh, invocat în comentarii. Bun, deci propunerea nu este bună, tocmai de aceea câțiva de la PPE s-au opus, pentru că nu era destul de ambițioasă. Unora nu le place că e prea mult, altora nu le place că nu-i destul pentru familia PPE nu a fost suficient, pentru că nu se tratau barierele de reglementare, care sunt foarte importante. La noi în grup um, avem un dialog foarte, um, foarte profund între noi și înțeleg poziția domnului Juva și în momentul de față poziția noastră uh, este poziția mea este cea majoritară în grup. Nu suntem o dictatură la PPE, întotdeauna ținem cont de sensibilitățile naționale sau alte tipuri de sensibilități. Așa lucrăm noi la PPE, nu știu cum lucrați voi la alte grupuri politice. Uh, accept, uh, respect părerile dumneavoastră diferite și colegii de la PPE se exprimă întotdeauna deschis. Uh. Însă, întrebarea mea este ce face Uh, grupul socialist pentru a îmbunătăți piața internă de servicii din Europa. Ce face grupul socialist pentru a-i ajuta pe cei care de 20 de ani suferă din cauza acestei non-directive pentru servicii? Dacă trimitem documentul înapoi la comisie la un an înainte de alegeri, ce faceți voi care ați fost votați de poporul Europei pentru a crea locuri de muncă în acest an pentru uh, oamenii din Europa. Că ușor e să critici, dar este greu să vii cu o soluție, pentru că n-am auzit nicio propunere de la socialiști cu privire la uh, locurile de muncă din, serviciul, din servicii. Puteți să vorbiți, spune doamna președinte, toată lumea a putut să se exprime, știm că am avut uh, o problemă la ședința anterioară, am, de aceea am avut uh, timp, am alocat timp acum. Uh, doamna Virginie Rozier și apoi și, ce, și raportorii. Nu voi reveni pe fondul discuției și cred că uh, am... Uh, spus foarte clar ce era de spus uh, și mie mi se pare șocant că vom da cuvântul unei uh, colege care nu este raportoare, i-am dat cuvântul de două ori uh, și cred că trebuie să meargă lucrurile în ambele, sensuri, în ambele sensuri. Ați dat colegei noastre patru minute, care este raportor din umbră ca și noi, și în termen de procedură asta îmi pune probleme. Am auzit-o pe doamna Corața Bild manifestându-se, ă, dar nu mi-a răspuns deloc, pentru că eu am vorbit despre chestiuni juridice, răspunderea pentru țara de origine, țara de destinație, ă, am vorbit despre chestiuni juridice legate de domeniul de aplicare și nu am găsit niciun răspuns punctual. Mulțumesc! Cred că trebuie acum să intervenim Morten și cu mine. Vom intra pe fondul chestiunilor menționate de dumneavoastră. Morten, îți dau întâi cuvântul ție. Mulțumesc, doamnă președinte. Da. Cred că va dura ceva să intrăm în toate detaliile acestei discuții de până acum. Mă voi concentra însă pe două observații. Îmi cer scuze întâi că mă repet, dar putem spune putem spune că avem două opțiuni aici. Putem merge mai departe cu propunerea și să facem ceva în privința ei sau nu. Asta avem de făcut. Acum să intrăm într-o dita mai dezbaterea legată de Uh, diferite chestiuni de detaliu mi se pare puțin cam ambițios pentru că se pare că venim despre două planete diferite în, această, în acest pachet legislativ. Practic asta este problema mea în acest caz. Dacă am pornit cu toții de la premisa că putem să facem totuși ceva, atunci cred că am avea o dezbatere productivă. Dar dacă începem să zicem că nu vom putea să facem nimic în privința acestei uh, directive pentru servicii, mi se pare de-a dreptul ciudat. Doamna Gebhardt a adus subiectul în discuție și a zis că de ce nu face Comisia ceva în privința directivei servicii. Și da, asta este întrebarea principală, dar care-i răspunsul? Și eu zic tocmai că cei de la Comisie nu au reușit să facă nimic din lipsa implementării în statele membre. Asta e problema. Statele membre nu pot, nu sunt capabile, nu vor să implementeze directiva în mod corect. Și tocmai de aceea, directiva, pro, Comisia a venit cu această nouă propunere. Mai avem un an până la alegeri și suntem în situația în care Comisia vine cu un pachet administrativ foarte mic și foarte pragmatic și cu siguranță se înțelege că trebuia să facem ceva pentru a digitaliza lucrurile. Uh, cu siguranță nu e o propunere ambițioasă, dar e ceva. De ce n-a făcut comisia nimic de 10 ani? Ei bine, asta e altă mâncare de pește. Merită să discutăm despre această chestiune, dar altă dată. Cred că acum, la un an înainte de alegeri, este târziu să vină cu altceva. Deci eu cred că a avut abordarea corectă și a propus totuși uh, ceva simplu. Acestea sunt observațiile mele generale. Un mic detaliu legat de IMM-uri cred că eu locuiesc pe altă planetă, că eu am vorbit cu foarte mulți reprezentanți ai acestor companii care vor acest pachet legislativ și chiar consideră că le va îmbunătăți uh, viața și afacerile. Deci cred că depinde cu cine vorbești. Asta este singura mea observație legată de IMM-uri. Mulțumesc! Vreau să clarific ceva, dar 30 de secunde doar doar să clarific. Nu, cum a spus domnul Lockhart, că aș fi cerut eu ca la uh, directiva pentru servicii să se schimbe ceva. Eu am cerut ca implementarea să fie schimbată. Eu sunt împotriva deschiderii directivei privind serviciile, pentru că ea este o bună bază pentru deschiderea pieței unice. Dar ar trebui ca implementarea să fie corectă în statele membre. Despre asta este vorba și mi se părea normal să pot clarifica asta. Mulțumesc! Foarte pe scurt o să reacționez și eu, pentru că... Și mulțumesc interpreților pentru minutele în plus. Eu cred că cel mai important fapt uh, ilustrat aici este că um, dacă trimitem totul înapoi la comisie, uh, durează totul prea mult. De ce vor socialiștii să trimite înapoi? Pentru că nu sunt de acord cu conținutul. Deci noi am încercat să îmbunătățim textul. Dar mi se pare că nu s-a prea ținut cont de asta. Cu privire la țara de origine, Virginie, o să Uh, prezint o listă cu posibilitățile de control în rândul țării gazdă. Acestea pot fi extinse. Și apoi, într-o primă instanță, am vrut să avem uh, o atitudine constructivă, am vrut să um, includem absolut toate grupurile și chit că am ținut cont de sensibilitățile dumneavoastră, n-a fost suficient. Mai mult decât atât, uh, eu am discutat cu reprezentanți ai sectorului de construcții și mi-au spus că dacă propunerea ar fi rămas modificată așa cum am vrut noi, atunci alta ar fi fost atitudinea față de ea. În ceea ce privește IMM-urile, doamnă Gepard, vă invit uh, la intergrupul pentru IMM-uri, care s-a reunit special pentru a discuta despre directiva pentru servicii și semnalele au fost doar pozitive. Deci, puteți să ascultați pe cei de acolo și să vedeți că sunt reprezentanți care, într-adevăr, spun că sunt de acord cu această propunere, desigur modificată, ceea ce am și făcut noi. Deci, acestea fiind spuse, dragi colegi, putem să încheiem reuniunea noastră și vă aduc aminte că termenul pentru comentariile înscris pe amendamentele de compromis este mâine. Doresc să mulțumesc călduros interpreților și interpreții mulțumesc și ei pentru că au stat peste program. Mulțumim frumos pentru timpul alocat. Acestea fiind spuse, reuniunea de astăzi se încheie, următoarea fiind miercuri, 21 februarie. Mulțumiri tuturor!